Good afternoon. Dear colleagues. Bună ziua. Pentru a treia oară, dragi colegi, vă rog să fiți atenți, aceia dintre dumneavoastră care nu s-au așezat, vă rog să o faceți acum ca să putem începe. Avem multe de făcut. Mai întâi aș vrea să urez un călduros bun venit aici ambilor reprezentanți ai președinției poloneze a Uniunii Europene pentru semestru. Miniștrii polonezi, domnul Jerzy Miller și domnul Criațu Chiațkovski. Sper că le-am pronunțat cât de cât bine numele. Mulțumesc. Miniștrii Justiției și Afacerilor Interne care vor uh, lua cuvântul și vor face prezentarea agendei lor pentru acest semestru, dar ca de obicei, dacă sunt de acord, aș vrea să discut cu restul colegilor de la Comisia Libe aspectele preliminare obișnuite. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. Luăm notă de faptul că 13 iulie de la ora 12 la 12 și 30. Punctul 16, informare cu privire la situația negocierii între UE și SUA privind uh, protecția datelor se va ține cu ușile închise. S-a fost informați, agenda a fost adoptată, din am înțeles, și trec și la anunțurile obișnuite referitoare la alocarea raportorilor pe rapoarte și avize. Domnul Diaz de Mera este raportor la raportul privind vizele pentru cetățeni din state terțe, doamna Jimenez Veseril, raportoare pentru standarde minime pentru victimele infracțiunilor, doamna Antonescu, raportoare la raportul privind dreptul de acces la avocat în procedurile penale, Doamna Guillaume, raportoare pentru protecție internațională, domnul Masip, confirmat ca raportor la raportul privind primirea solicitanților de azil, doamna Romero Lopez, raportoare pentru un aviz privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în drept civil, doamna Flotră, raportoare pentru avizul privind politica de vecinătate, și doamna Stanoca, raportoare pentru avizul privind cetățenia Uniunii Europene, raportul pe anul 2010. Dacă nu există obiecții, aceste rapoarte au fost alocate și adoptate așa cum au fost propuse. Acum aprobăm procesul verbal de la ședința precedentă și trecem apoi la punctul 4, cel care se referă la prioritățile președinției poloneze în domeniul justiției și afacerilor interne. După cum am spus, avem plăcerea și onoarea de a le ura bun venit aici domnilor uh, miniștri, Jerzy Miller, ministrul polonez de interne și al administrației, și domnul Christoph Kwiatkowski, ministrul polonez al justiției vom auzi prezentările lor cu privire la aceste domenii de responsabilitate și apoi vom uh, deschide discuția, vom primi întrebări. Domnule Miller, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, e o mare cinste pentru noi uh, să fim invitați la ședința de astăzi a Comisiei Libe E o șansă să prezentăm prioritățile președinției poloneze și în același timp e ocazie să discutăm chestiuni cu un partener foarte important și sunt conștient de faptul că aceste contacte dintre noi ar trebui să fie cât mai frecvente și mai strânse pentru că am sublinea niște ținte și sarcini foarte ambițioase pentru următoarele șase luni și fără acest partener important ar fi imposibil de realizat. Reprezentăm aici o țară care cu 31 de ani în urmă a avut curajul de a cere adevărata libertate. Am suferit uh, de pe urma legii marțiale, tancuri pe străzi, mulți oameni au fost aruncați în închisoare Venim dintr-o țară care acum 22 de ani a inițiat uh, transformările din uh, Europa răsăriteană. Cu șapte ani în urmă ne-ați primit în familia Uniunii Europene și cu patru ani în urmă ne-ați lăsat să intrăm în uh, această zonă cu 500 de milioane de locuitori și această zonă de liberă circulație. Deci privind sarcinile noastre comune europene, valorile europene au prioritate. Iată de ce am dorit să devenim membri ai Uniunii Europene, din cauza valorilor pe care le reprezintă Uniunea Europeană, pe care le apără Uniunea Europeană, linii călăuzitoare pentru acțiuni practice, de unde și cuvântul solidaritate, care este cuvântul pe care îl considerăm aproape sacru, pentru că fără această solidaritate cu 30 de ani în urmă, nu ați fi primit oameni care fugeau din Polonia. Și fără solidaritate, cu 22 de ani nu ne-ați fi ajutat să edificăm democrația și fără solidaritate nu ați fi primit un vecin sărac în familia europeană. Deci nu trebuie să ne încurajați să dăm dovadă de solidaritate, pentru noi e ceva natural, solidaritatea. Ce am vrea să vă propunem pentru eforturile noastre comune? În lunile care vin, aș vrea să mulțumesc ungurilor care au lucrat foarte intens în primele șase luni ale anului curent și au avansat destul de mult, chiar dacă nu au finalizat toate sarcinile pe care le-au inițiat. Există unele priorități în sistemul european de azil, care este una dintre prioritățile noastre. Directiva privind calificările este foarte avansată și Sper că în curând va deveni act cu putere de lege. Am dorit să accelerăm eforturile în ce privește directiva privind uh, primirea și directiva privind aspectele procedurale. Suntem conștienți de faptul că programul de la Stockholm subliniat niște termene ambițioase sfârșitului 2012 pentru adoptarea întregului sistem. Până în prezent, rezultatele obținute ne cer să accelerăm pentru a putea respecta acest termen sfârșitului 2012, care să fie realist. Deci în aceste prime zile ale lui iulie am avut deja două ședințe ale grupului de lucru care s au ocupat de directivele procedurale și privind primirea. Vor exista două ședințe suplimentare tot în luna iulie și apoi vom reveni la subiect la fel de intens în luna septembrie. În ce privește sistemul comun de azil, să nu uităm de Dublin 3 și de Eurodac. Suntem cu toții conștienți de controversele care au apărut, dar suntem convinși că în căutarea compromisului vom reuși în lunile următoare să ajungem la o situație în care elementele controversate vor deveni acceptabile și sunt convins că acest compromis este posibil. Următoarea chestiune o reprezintă migrația legală. Primirea lucrătorilor sezonieri în statele membre și, de asemenea, chestiunea lucrătorilor transferați dintr-o țară terță într-un stat membru în interiorul aceleiași companii. Și, în fine, directiva privind permisul unic de ședere și de muncă în Uniunea Europeană. Aceste trei chestiuni sunt destul de avansate, dar departe de a fi ajuns la o soluție finală și suntem extrem de recunoscători pentru colaborarea strânsă, pentru că am dorit să căutăm o soluție acceptabilă pentru noi toți. Ce ne interesează nu se realizează întotdeauna în grupuri uh, formale, oficiale, ci și în alte reuniuni pentru a ajunge la poziții comune în chestiuni pe care le considerăm cu toții de importanță pentru noi, pentru toate statele membre, pentru toți cetățenii Uniunii Europene, dar și pentru statele terțe care înconjoară Uniunea Europeană, în care situația nu este extrem de favorabilă dezvoltării și uneori are un impact negativ asupra situației interne din Uniunea Europeană. Chestiunile legate de frontieră. Mai întâi, modificarea codului de frontieră Schengen. Vom depune eforturi pentru a finaliza discuțiile privind puncte comune de frontieră. Avem frontiere externe și Polonia are o porțiune importantă de frontieră externă a Uniunii Europene și noi ne dăm seama cât este de dificil pentru vecini să își uh, construiască propriile servicii de frontieră fără bune practici, fără implicarea de soluții administrative și organizatorice. Și cea mai bună cale pentru a face schimb de bune realizări este de a invita pe aceia din țările respective să vină să lucreze împreună la frontierele noastre comune. Rezultatele de până acum sunt extrem de promițătoare și am vrea să împărțim aceste soluții cu noi toți. Ar trebui să nu uităm și nici de frontierele inteligente, pentru că nu doar oamenii sunt cei care au nevoie de tehnologie modernă, pentru că aceste frontiere ar trebui să fie Aceste frontiere ar trebui să fie vigilate și ar trebui ca persoanele care vin din țările terțe să fie bine primite, însă, bineînțeles că aceasta nu înseamnă să acceptăm persoanele care intră în mod ilegal. Trebuie ca frontierele să fie foarte bine supravegheate. Și dacă vorbim despre zona Schengen, e clar că în Africa de Nord și în Orientul apropiat avem o situație foarte specială și aceasta ne face să trebuiască să fim foarte atenți pentru a vedea cum putem acționa într-o situație de criză, cum se pot aplica procedurile și cum putem proteja frontierele interne. Bineînțeles, mai avem multe de făcut din punctul de vedere al analizei și, de asemenea, din punctul de vedere al concepției, pentru a vedea care dintre mecanismele disponibile le putem întări, cum putem face o evaluare și cum putem profita la maxim de potențialul agenției Frontex. Trebuie puse cap la cap toate aceste probleme și trebuie întărită problema frontierelor externe. Am vorbit de diferitele soluții posibile de exemplu pentru persoanele care vin în Uniunea Europeană, care au venit în Uniunea Europeană, au intrat în ultimele luni. Cred că ar trebui să fim deschiși față de acele persoane care se află în pericol sau care fug din țări unde sunt supuși diverselor pericole. Însă, pe de altă parte, trebuie să fim deschiși și față de cei care doresc doar o îmbunătățire a situației lor. Să fim conștienți de faptul că există probleme, în special în situația economică în care ne aflăm acum. Trecem printr-o adevărată recesiune economică și aceasta face ca situația să fie și mai problematică și este un lucru pe care vrem să-l dezbatem în cadrul președinției noastre. V-am vorbit de asemenea despre importanța cooperării cu vecinii un vecin care are grijă de frontierele sale, servește obiectivele europene mult mai bine decât un vecin care consideră că frontierele aproape nici n-ar exista. Și dacă vorbim despre frontierele din sud sau frontierele din est, practic situația este aceeași. De aceea considerăm că este în interesul europenilor să co- coopereze cu vecinii apropiați. De ce? Pentru ca instituțiile statale să funcționeze bine, pentru a, a vigila frontierele interne și externe. Și în cadrul acestei președinții, în timpul acestui mandat vom avea un plan de acțiune foarte clar în acest sens. Dacă vorbim de uh, Tunis, de Egipt, de Maroc, cred că putem adăuga aici și alte state precum uh, Ucraina, Georgia și așa mai departe. În ceea ce privește criminalitatea organizată, și acest punct este esențial. În afara pactului european referitor la lupta împotriva narcotraficului, vorbim și despre drogurile de tip sintetic. Există noi substanțe psihotropice de tip chimic care trebuie incluse aici și care reprezintă o adevărată uh, sursă de venituri a lumii interlope și aceasta reprezintă o adevărată amenințare pentru sănătate, în special pentru tineri. Bineînțeles că trebuie să îi pregătim pe aceștia pentru a fi în stare să refuze această ofertă care există pe piață. Aceste droguri sintetice, așa cum vă spuneam, am văzut că există mai multe țări care nu permit producția de astfel de droguri Însă, acest lucru este înscris în legislație, dar de fapt în practică acest lucru nu se aplică. Un ultim punct, problema României și a Bulgariei. Am așteptat foarte mult acea zi din decembrie 2006, când frontierele poloneze au dispărut. A fost o adevărată sărbătoare, s-a trăit acel eveniment cu mare entuziasm. Și dacă spunem acum polonezilor că cineva le va lua acest drept de a trece frontierele pentru a trece dintr-o țară în alta în Uniunea Europeană, cred că nimeni nu va accepta așa ceva. De aceea vom face tot ce ne stă în putință pentru ca decizia să fie în sensul apartenenței României și Bulgariei în spațiul Schengen. Bineînțeles că e nevoie de anumite criterii tehnice care trebuie aplicate, însă vom face tot ce vom putea. În ultimul rând, problema PNR. Știm cu toții că avem o problemă în ceea ce privește încheierea discuțiilor cu țările terțe, cu Statele Unite, Australia și Canada. Știm cu toții, doamnelor și domnilor, că trebuie să facem eforturi pentru ca acordul final să fie negociat și avem nevoie de soluții comune, acceptabile pentru toată lumea. Soluții care să ne garanteze obținerea rapidă a informației în legătură cu răufăcătorii care doresc să utilizeze aceste informații în scopuri frauduloase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Ați reușit să faceți această prezentare într-un timp foarte scurt și de fapt avem o oră și jumătate la dispoziție pentru prezentarea ambilor miniștri. Așa că, ținând cont de faptul că imediat după aceea avem programat un vot electronic pentru mai multe dosare importante, v-aș sugera ca, în primul rând, să vă reamintiți că trebuie să aveți cartela de vot cu dumneavoastră. Dacă nu, puteți trimite pe cineva la biroul la dumneavoastră pentru a o recupera. Și acum vom asculta a doua prezentare, după care vom deschide dezbaterea pentru colegi. Domnule ministru, Koțkovski. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper ca prezentarea mea să fie mai ușor de înțeles decât uh, numele meu, care văd că v-a făcut să aveți greutăți cu pronunția. domnilor și domnilor, domnul ministru Miller a vorbit foarte mult despre valori, valori care sunt importante pentru noi și care au o legătură strânsă cu familia europeană. Majoritatea acțiunilor care au fost efectuate în ultimii ani în domeniul cooperării judiciare în chestiunile penale s-au referit în special la măsuri de tip represiv. S-a vorbit despre sancțiuni și uh, lupta împotriva marii criminalități. Acesta a fost principalul obiectiv al acestei activități. Este vorba de o abordare care poate fi foarte ușor înțeleasă pentru că faptul că frontierele noastre sunt deschise nu poate reprezenta un avantaj pentru criminal pentru a evita aplicarea sancțiunilor. Însă, ținând cont de contextul actual de dezvoltare, ar trebui să schimbăm oarecum abordarea și tocmai aceasta este viziunea noastră și prioritatea președinției poloneze în ceea ce privește sistemul justiției, și anume acela de a proteja drepturile cetățenilor în Uniunea Europeană. În acest sens, aș vrea să mulțumesc președinției maghiare pentru munca pe care a desfășurat-o până acum, pentru felul în care ne-a pregătit terenul în sistemul justiției. În cadrul lucrărilor care ne așteaptă pentru viitoarele proiecte, va trebui să menținem acest echilibru, echilibru între, pe de o parte, nevoile de securitate și, pe de altă parte, nevoia de a garanta respectarea drepturilor minime pentru uh, suspecți și acuzați. Un alt punct important este acela de a garanta un ajutor pentru victimele violenței. Este un lucru care nu poate fi uh, tratat doar uh, în mod izolat. E important să ai o serie de drepturi și garanțiile procesuale în cadrul procesului penal au o semnificație deosebită, ținând cont de faptul că în ziua de astăzi 12 milioane de cetățeni europeni, 12, trăiesc practic într-o țară diferită față de țara lor de origine. O bună parte din ei intră în legătură cu sistemul justiției din țara de primire. Și cred că, tocmai ținând cont de acest context, le putem arăta cetățenilor noștri care sunt consecințele practic, practice ale uh, efectelor în domeniul justiției. De asemenea, ni se pare foarte important să terminăm lucrările în domeniul directivei referitoare la Ordinul de Protecție Europeană. Și așa cum ne arată și datele statistice pe care le avem de la forțele poliționești, date de, în legătură cu care nu putem fi mulțumiți. Am astfel de date, de exemplu, din Polonia, care arată că în anul 2010 numărul victimelor violenței domestice era de peste 130.000, dintre care 82.000 erau victime femei și în jur de 40.000 copii. Doamnelor și domnilor, trebuie să garantăm securitatea acestor persoane aici, în Europa. O Europa în care nu mai există frontiere și uh, în care nici măcar victimele nu au probleme pentru a trece frontiera dintr-o parte în alta, dar nici uh, criminalii sau delinvenții. Președinția poloneză a început de asemenea astăzi lucrările la grupul de lucru asupra unui proiect de directivă în care se vorbește despre normele minime în cadrul dreptului, a ajutorului și a apărării drepturilor victimelor, acestei, a victimelor violenței. E foarte important în acest context să ținem cont de drepturile victimelor vulnerabile, în special victimele atentatelor teroriste, traficul cu persoane sau victimele copii. Sperăm să putem face progrese în următoarele șase luni în acest domeniu. Și așa cum se întâmplă și cu Ordinul de Protecție Europeană, dorim să prezentăm toate aceste informații la întâlnirea informală a ministrilor JAI, care va avea loc în orașul Sopot peste o săptămână. De asemenea, până la sfârșitul anului dorim să încheiem lucrările la această directivă. În același timp, vom continua lucrările la foaia de parcurs care a fost deja adoptată în cadrul președinției suedeze și în care se vorbea despre întărirea drepturilor procedurale pentru persoanele suspectate sau acuzate. Doamnelor și domnilor, vom face tot ce putem pentru a termina cât mai repede cu putință lucrările pe care le avem de făcut asupra proiecte, proiectului de directivă în legătură cu dreptul la informare în procesele penale. Pentru aceasta însă este foarte important să cooperăm cu dumneavoastră, cu Parlamentul European. Încă de la începutul președinției noastre am început să lucrăm cu dumneavoastră, cu colegii deputații și deputatele din Parlamentul European și astăzi va avea loc o altă întâlnire, a, întâlnire tripartită, în care sperăm să ajungem la soluții acceptabile pentru toate părțile. De aceea aș vrea să vă mulțumesc și pentru munca dumneavoastră. Pentru noi sunt foarte importante lucrările în ceea ce privește directiva asupra dreptului la un avocat în procesul penal. Acest drept la un avocat este foarte important într-o primă etapă a procesului penal. Este un element cheie pentru a putea garanta un proces echitabil. Suntem conștienți de faptul că este vorba aici de un instrument destul de delicat, poate este instrumentul cel mai delicat din toată această foaie de parcurs atunci când vorbim despre drepturile proces, procesuale, pentru că vorbim aici despre proceduri foarte diferite în funcție de diversele sisteme naționale. Însă sperăm aici să putem coopera în mod constructiv cu dumneavoastră. și ne dorim de asemenea să uh, reușim să încheiem lucrările la dreptul material și instrumentele pe care le implică aceasta. Președinția maghiară a făcut deja progrese deosebite în acest domeniu. Toate acestea pentru a garanta securitatea cetățenilor în fața noilor amenințări care au apărut, de exemplu atacurile cibernetice. În luna iunie, Consiliul a ajuns la un acord general referitor la directiva asupra atacurilor uh, realizate împotriva sistemelor informatice și dorim ca împreună cu Parlamentul European să realizăm un trialog, astfel încât la sfârșitul anului să putem obține rezultatele scontate. Încă un comentariu pe care aș vrea să fac acum în încheiere, un comentariu care mi se pare important, deși este ultimul pe care am să-l menționez aici. Acesta are de-a face cu anumite îndoieli care există aici la Parlamentul European. Știm că Parlamentul European, ca și mine de altfel, de foarte mult timp luptă împotriva tratamentului abuziv față de copii. Sperăm ca în cadrul negocierilor pe care le avem cu Parlamentul European, în cadrul președinției maghiare s-a ajuns la un compromis în acest domeniu al abuzului față de minori. Iar noi dorim să vă susținem și să susținem victimele astfel încât să mergem mai departe și să găsim noi soluții posibile. Există semnale de neîncredere care au ajuns până la Consiliu și care ne arată că acest compromis la care s-a ajuns în timpul președinției maghiare s-ar putea pune acum sub semnul întrebării din cauza tabelelor de, corela- de corespondență. Și, bineînțeles că aceasta creează o situație nesigură. Sper ca dumneavoastră la Parlamentul European să fiți de acord cu mine și să ajungem la un acord asupra acestei probleme care are un caracter orizontal. Și cred că aceasta nu ar trebui să blocheze inițiative atât de importante cum ar fi, de exemplu, protecția minorilor față de aceste abuzuri sexuale. În încheiere aș vrea să vă spun că este o adevărată plăcere pentru mine, doamnelor și domnilor, să fim una dintre primele președinții care lucrează alături de Parlamentul European în domeniul chestiunilor penale, în conformitate cu noile principii de codecizie. Parlamentul și Consiliul sunt acum pe picior de egalitate și considerăm că în următoarele șase luni vom putea arăta că această cooperare este un adevărat motor de dezvoltare a sistemului de justiție în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Ați făcut trimitere la subiecte foarte sensibile care sunt în interesul Comisiei Libe și vreau să vă spun în numele Comisiei Libe și al meu personal că a participat la acea că săptămâna viitoare la reuniunea informală care va avea loc sub președinție poloneză a miniștrilor pentru afaceri interne, avem o listă de cel puțin 23 de membri care doresc să ia cuvântul. Deci eu vreau să vă uh, propun ca întâi să intervină coordonatorii uh, din partea fiecărui grup politic și după aceea vom avea o rundă de răspunsuri din partea celor doi miniștri. Într-o a doua rundă de întrebări voi da cuvântul celorlalți membri care s-au înscris pe listă. Dar aș ruga pe toți să uh, se rezume la intervenții de două minute și am să-i ajut eventual folosind ciocanelul dacă depășesc timpul. Deci, întâi din partea grupurilor politice, coordonatorii, înțeleg că din partea PPE, domnul Șogor dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Miller și domnule ministru Kvașovski. Aș dori să vă pun foarte multe întrebări, dar mă voi rezuma la una. Care sunt proiectele președinției poloneze în ce privește uh, imigrația și, uh, de asemenea, în perspectiva parteneriatului estic? Mulțumesc. Mulțumesc pentru conciziune. Din partea grupului S și D, doamna Țipăl avem o problemă cu interpretarea. Este un zgomot tehnic din uh, cabină portugheză. Se poate oare remedia în vreun fel? Deci, cabina portugheză are uh, probleme, se poate face ceva. Este vorba doar de interpretarea în portugheză. Poate că ne vor putea ajuta tehnicienii. Până atunci se spune din sală, cred că voi putea asculta interpretarea în engleză sau franceză. Vă mulțumim. Doamna Sipel din partea grupului Eschiden. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc pentru această prezentare pentru că în clipa de față avem discuții destul de intense în uh, ce privește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Probleme ca libertatea, solidaritatea se află în centrul atenției noastre. Iar marile provocări în fața cărora ne aflăm uh, vor putea să fie rezolvate doar împreună. Dar trebuie să avem împreună curajul de a aborda și de a schimba lucrurile pe plan național și pe plan comunitar. Iar dacă spun că trebuie să schimbăm anumite lucruri, vreau să mă refer la probleme legate de controlul la graniță. S-a vorbit despre colaborarea în ce privește combaterea criminalității. Eu cred că este esențial să spunem că reînființarea controlului la graniță cu siguranță nu va duce la o mai bună cooperare în combaterea criminalității organizate. Este nevoie de o colaborare a statelor membre în domeniul polițienesc și al justiției și în sistemele noastre naționale, din acest punct de vedere, trebuie să fie operate modificări pentru o armonizare mai bună pe plan comunitar, astfel încât să nu aibă un avantaj față de noi criminalitatea organizată. În ce privește controlul listelor de pasageri, sigur că pot să fie luate măsuri pentru combaterea criminalității. În același timp, însă trebuie să fie respectată confidențialitatea datelor și sper ca președinția poloneză, mai ales în negocierile cu Statele Unite din acest punct de vedere, să facă progrese. În ce privește politica de azil și migrația, de asemenea, sunt preocupări pentru, uh, esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, pentru că există fenomene de imigrație în toate statele membre ale Uniunii Europene și sunt evident și limite în ce privește acceptanța cetățenilor față de aceste fenomene. Mulțumesc! Din partea grupului ALDE, doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru Miller, mulțumesc, domnule ministru Piatkovski, pentru prezentările dumneavoastră. Cred că, indiferent uh, de ce limbă ne servim, că este poloneză, română, engleză, germană, putem să ajungem la un limbaj comun atâta timp cât ne, rezervim la, ne ehm, rezumăm la aceleași valori comune. Și din acest punct de vedere sunt recunoscătoare pentru intervenția dumneavoastră. Iar în ceea ce ați spus eh, sentimentele eh, cetățenilor polonezi eh, vis-a-vis -vis de intrarea în spațiul Schengen, înțeleg, bineînțeles, motivele de bucurie și aș înțelege cât de mare ar fi frustrarea dacă nu ar exista acest spațiu. Deci uh, eu cred că uh, trebuie să uh, ne bazăm în continuare pe achiul și acordul Schengen ca să nu revenim la controle suplimentare la graniță. Aș vrea, domnule ministru Kwiatkowski, să spun că vă dorim foarte mult succes în activitatea viitoare. Nu va fi o activitate ușoară, nici măcar în ce privește dreptul la asistență juridică, raportul la care lucrăm în clipa de față. Și uh, sunt convinsă de asemenea că probleme legate de violența împotriva femeilor uh, va fi un subiect care uh, va fi analizat într-un raport al Parlamentului. Iar în ce privește prezentarea domnului ministru Mile, sunt uh, foarte mulțumită de ceea ce a spus în legătură cu activitatea pe care vă propuneți uh, în ce privește dreptul la azil. Dar vă întreb, dacă acum două săptămâni Marea Britanie, Franța, Germania au făcut declarații care au fost aproape un fel de declarație de război, uh, în sensul că nu este nevoie de un sistem de acordare uh, de azil, trebuie să păstrăm actuala stare de fapt. Uh, eu nu sunt deloc de părere că asta ar trebui să se întâmple. Și ce intenționați să faceți în, ce, în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în ce privește registrul numelor persoanelor, uh, pentru că în clipa de față, ceea ce este prevăzut în proiectul de acord uh, nu respectă propria noastră directivă privind protecția datelor. Mulțumesc, doamna Argentinii, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc celor doi miești polonezi care uh, ni s-au alăturat astăzi. Este foarte bună această ocazie de a ne întâlni cu domniile lor și de a avea un schimb de vedere înainte de începerea vacanței de vară. Uh, o parte din membrii acestei comisii uh, se vor deplasa în Tunisia și astăzi am avut un briefing în ce privește numărul de refugiați din Tunisia și cei care se află într-o situație dificilă pentru că nu se pot întoarce la casele lor. Am înțeles că Polonia recent uh, a acceptat 16 refugiați creștini din Tunisia. Este un început, dar este vorba de 4 până la 5 mii de refugiați din Eritrea, Somalia, Darfur, Palestina, țări în care oamenii aceștia nu se pot întoarce acum și să nu uităm și de coasta de Fildeș. Iar Uniunea Europeană până acum a găsit 800, poate 900 de locuri posibile în care acești oameni să fie adăpostiți. Și există iarăși un număr foarte mare de refugiați care deja au ajuns pe coastele europene. Nu mă refer la cei care se află acum în taberele de la granița cu Libia. Mă întreb dacă președinția poloneză vede în clipa de față uh, uh, că ar exista vreo șansă de a um, mări numărul celor uh, care ar putea primi adăpost peste cifra de 16 și dacă ați putea să îi stimulați pe colegii dumneavoastră să ajute uh, Tunisia, Egiptul, să ajute uh, să fac, îmbunătățească situația refugiaților. Deci, pentru că noi avem un aviz Uh, privind uh, baza legală a acordului uh, Schengen. Colega mea Renate Weber a menționat deja rezoluția de săptămâna trecută și acest Parlament se referă la articolul 77 în ce privește uh, spațiul Schengen și de asemenea cred că există membri ai Consiliului care în clipa de față ar dori să modifice baza legală, dar în felul acesta uh, puterea de legiferare a Parlamentului European ar fi eliminată. Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de această atitudine a Consiliului? În ce privește mandatul european de arestare? Eu am vizitat uh, Polonia împreună cu un cetățean din uh, țările de jos, uh, împotriva căruia s-a emis un mandat european de arestare. Iar Polonia, într-un fel, um, este pe primul loc în Europa în ce privește emiterea de mandate de europene dar în clipa de față există uh, o diferență de opinii în legătură cu ceea ce uh, este o infracțiune uh, care necesită un mandat european de arestare, de asemenea care să fie perioada de reținere, pentru că acest cetățean olandez practic ar fi putut doar două zile să poată fi reținut. Dar, de asemenea, condițiile de detenție în diversele state europene sunt atât de diferite, există uh, și situații uh, de-a dreptul nesănătoase pentru cei care se află în detenție. Eu cred că ar trebui să uh, revizuim condițiile de emitere a mandatului european de arestare și să ținem seama și de proporționalitate. Dar m-aș opri aici. Mulțumesc. Domnul Kirchhoff, mulțumesc, domnule președinte. Și eu Sper că președinția poloneză va avea o activitate încununată de succes. Am ascultat expunerile și sunt încrezător în acest sens, dar există evident domenii care se bucură în mod deosebit de atenția dumneavoastră. Aș avea două întrebări. Înainte de toate, problema controalelor în interiorul spațiului Schengen, controalelor la graniță. Aș vrea să ne uh, vorbiți mai în amănunt despre poziția dumneavoastră, pentru că există această tendință de a schimba criteriile uh, pe baza cărora s-ar putea reinstala uh, controlul la granițele interne. Uh, domnul Tusk a spus la Strasbourg uh, ceva despre relațiile dintre instituțiile europene în ce privește un sistem comun de azil. Ați putea să mă asigurați că noi eh, ne referim aici la o convenție a Națiunilor Unite privind refugiații care trebuie să fie baza pentru criteriile care trebuie să fie aplicate atunci când se acordă dreptul de azil. Ați putea să îmi spuneți de asemenea că există și eh, o agenție europeană în ce privește sistemul IT care în clipa de față are trei sedii uh, și oare nu ar putea să desfășoare o activitate mai eficientă dacă aceste sedii ar fi unificate? Puteți să ne spuneți de asemenea care este poziția dumneavoastră în legătură cu crearea um, unei agenții care să urmărească operațiile uh, financiare ale grupurilor uh, teroriste, pentru că știu că Statele Unite ar fi favorabile pentru uh, o asemenea agenție. Iar în ce privește registrul cu numele persoanelor, Uh, știm că um, după atentatele din 11 septembrie la New York și uh, cele de atentat din uh, Marea Britanie, au apărut aceste imperative de a stabili aceste liste. Dar oare propunerile vor putea să ajute și în ce privește combaterea activităților teroriste prin controlul la graniță? Iar din partea GUE, doamna Ernst. Mulțumesc și din partea mea. Felicitări pentru președinția poloneză și vă doriți toate cele bune și sperăm să avem o bună cooperare. Aș dori să mă refer la câteva puncte care ni se par de uh, maximă actualitate în legătură cu uh, spațiul Schengen. Știți că în, în Parlamentul Uh, european, în dezbaterile noastre, foarte mulți eurodeputați au criticat tendința de reintroducere a controalelor la graniță în interiorul spațiului Schengen. S-a spus de fiecare dată că trebuie să fim foarte precauți, pentru că tocmai Schengen și granițele deschise sunt un simbol pentru Europa care nu trebuie să fie atins. Și de aceea s-a spus că doar în situații extreme ar trebui să existe reglementări care să permită uh, asemenea controle. Puteți să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu această problemă? În al doilea rând, ați spus că Europa nu trebuie să fie deschisă migranților economici. Dar dacă ne uităm acum ce se întâmplă la Lampedusa, ce oameni ajung acolo, sunt uh, foști muncitori uh, care uh, veneau din Mali, din Nigeria, deci, din Niger, din ări relativ sărace, oameni care au lucrat în Libia și uh, care acum, din cauza conflictului uh, civil din Libia, uh, sunt forțați să plece de acolo, dar ei nu vor să primească azil fără să muncească, caută locuri de muncă. Credeți oare că nu ar putea să creăm condiții temporare de a proteja pe acești oameni, de a le Uh, oferi locuri de muncă în Europa pentru ca ei mai târziu să poată să se întoarcă la ei acasă. Credeți că trebuie din acest punct de vedere să fie modificat sistemul de acordare a uh, azilului? Pentru că uh, avem multe situații în care ne aflăm în clipa de față în dificultate. Iar în ce privește protecția datelor, știm că există directiva privind protecția datelor care urmează să fie reformată din uh, motive um, independente de mine nu am putut veni de la început poate că în expunerea dumneavoastră v ați referit deja la asta. Deci ce vă propuneți în legătură cu protecția datelor astfel încât și directiva să fie adaptată în acest sens mai târziu? Și un ultim element în multe edine ale acestei comisii s-a vorbit și despre antidiscriminare, despre protecția homosexualilor în Uniunea Europeană. Cum dorește preedinia poloneză în această privință să facă un pas înainte pentru ca și aceste grupuri eh, de persoane să nu mai fie discriminate? Mulțumesc! Mulțumesc și acum vom asculta o rundă de prime răspunsuri în aceeași ordine, dar vă reamintesc de faptul că mai există și o a doua rundă. Deci vă sugerez să ținem cu toții cont de limitele de timp ca să vorbim la obiect. Mulțumesc. Mă uit uh, cu disperare la ceas, spune vorbitorul. O să încerc să combin unele dintre întrebări ca să răspund mai concis. Cineva a întrebat despre parteneriatul răsăritean și colaborarea strânsă cu poliția de frontieră. O să combin aceste întrebări. Infractorii nu cunosc frontiere nici interne, nici externe și dacă vrem să fim eficienți în combaterea infracțiunilor, trebuie să cooperăm cu partenerii. Și trebuie să decidem ce zone din țările învecinate sunt de interes deosebit pentru noi în materie de cooperare polițienească și cu alte organisme de aplicare a legii. Când vorbim despre parteneriate cu vecinii, la asta mă refer. Partenerii noștri nu vor avea succes dacă nu facem uh, schimb de experiență cu ei, atât aspecte juridice, tehnice, procedurale. E ceva foarte complicat. Când vorbim despre parteneriat, vorbim despre acțiuni comune în beneficiu reciproc. Bunătățirea eficacității, iar ei, la rândul lor, ne apără de unele grupări de criminalitate organizată care ar putea să se reverse și în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, ați menționat diverse elemente ale analizei situației din ziua de astăzi, în special începește schimbările din nordul Africii. În total, peste 900.000 de persoane au plecat din Libia. Nu cred că cineva își închipuie că putem să invităm pe toți aceștia în Europa. Deci abordarea trebuie să fie diferită. Trebuie să-i ajutăm acolo unde sunt, unde trăiesc în momentul de față și nu exclusiv în Europa. Această abordare trebuie să fie complexă și cuprinzătoare. Nu e vorba doar de politică în materie de azil și migrație, când e vorba de astfel de persoane care vin la noi sau înspre noi. Pot să vină, dar doar în situații excepționale, pentru că e o situație de criză. Trebuie ca ajutorul al nostru să ajungă în Africa, nu doar în Lampedusa. Nu e niciun motiv ca cineva să-și riște viața și să vină din Africa pe diverse embarcațiuni și să ajungă în Italia. Ar trebui să primească ajutorul unde se află în momentul de față. Deci să nu privim politica de migrație în mod izolat. Există un set de politici ale Uniunii Europene care sunt adresate țărilor învecinate, inclusiv ajutorul economic. În ce privește politica de migrație, Cineva a menționat 16 uh, familii care au fost uh, primite în Polonia. Polonia a invitat pe cei care au plecat din Libia și s-au dus în Malta. Dar nimeni nu a acceptat invitația noastră. De ce? Pentru că Polonia nu este o țară foarte atrăgătoare pentru acești migranți. Nu e o destinație foarte atrăgătoare în Uniunea Europeană. Sunt alte țări mai bogate, membre ale Uniunii. Deci noi am dorit ca politica de migrație din Uniunea Europeană să fie o politică unitară, astfel încât oamenii să nu aleagă o țară în detrimentul alteia, în funcție de anumite criterii. care fac unele state membre să se îngrijoreze. Suedia, de exemplu, primește 200 de mii de refugiați sau solicitanți de azil pe an. Polonia a primit 10.000 de astfel de solicitanți de azil. Iar populația în Polonia este de 40 de milioane, deci efectul de migrație se răspândește în mod foarte inegal în Europa. Acum în ce privește problema azilului, există unele țări în care un mic procent dintre cererile de azil sunt acceptate. Există alte țări în care rata de acceptare este aproape de 50%. E o singură Europa, dar cu practici foarte diferite în legătură cu modul în care se aplică legislația în materie de migrație și azil. Iar eforturile noastre comune pentru a pregăti un pachet comun își propun tocmai să facem ordine în acest mecanism. E bine că există, dar trebuie să fie adaptat la situația actuală. S-a mai pus o întrebare dacă asta corespunde cu Convenția de la Geneva. Desigur că da. Peste câteva zile vom sărbători a 60 aniversare a semnării acelei convenții de la Geneva. Acea convenție a fost un exemplu pentru Uniunea Europeană atunci când am adoptat acordul de la Tampere cu privire la modul de tratare a refugiaților care aleg Uniunea Europeană ca destinație finală. În ce privește menținerea achiului Schengen, doamna Weber și domnul Kirchhoff au pus întrebări legate de acest subiect. După cum precizam, există această situație în care există crize pe plan intern și extern care ne fac să regândim situația. De ce anumite soluții nu sunt adecvate și erau totuși adecvate cu ceva timp în urmă. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru poziția adoptată în această privință, pentru că e un semnal clar că aceste valori, adică libertatea de circulație în zona Schengen, reprezintă valori înțelese în comun, ceva atât de important încât este unul dintre pilonii fondatori ai Uniunii Europene și e o aluzie foarte utilă pentru cei care vor să discute acest subiect. Pe de altă parte, există mai multe state membre care au întreprins anumite acțiuni și care vor fi evaluate de către Comisia Europeană dacă au încălcat sau nu legislația europeană. Dacă au încălcat-o, atunci se vor iniția procedurile adecvate, dar încă așteptăm acea decizie a Comisiei Europene. V-ați referit la această reuniune neoficială a Consiliului JAI de pe 18 și 19 iulie, care se va ține la Sopot, în Polonia. La acel Consiliu ne așteptăm ca miniștrii de interne să se pronunțe clar cu privire la toate chestiunile referitoare la migrație, de azil, zona Schengen, toate aceste probleme care sunt de cea mai mare importanță pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Discutăm despre probleme care nu pot fi soluționate pe bucăți și bucățele. Nu putem petici lucrurile în țara A uh, spre deosebire de țara B, pentru că atunci nu mai e o soluție unitară. Dacă nu vorbim de acțiuni comune, nu ne îndreptăm în direcția cea bună. În ce privește acum controlele la frontieră, mai întâi. Vrem ca frontierele noastre să fie cu adevărat uh, prietenoase pentru toți cei care doresc să le traverseze. Dacă cineva sunt mulți oameni care vin la noi și nu comit nicio infracțiune și dacă le facem, uh, le ușurăm sarcina sau e mai ușor să treacă frontiera, e bine, dar trebuie să ne gândim la o astfel de soluție având în vedere și proporțiile, pentru că uneori e vorba și de aspecte financiare importante, dacă contribuie cu adevărat la facilita procedurile la frontieră. Dacă spunem că vrem să introducem un nou sistem informatic care să își, uh, care să își aducă aminte, să țină minte și să le dăm posibilitatea tuturor grănicerilor să verifice dacă o anumită persoană a intrat pe teritoriul Uniunii Europene și când i-a expirat viza trebuie să plece. Da, e bine, dar să vedem atunci câte cazuri există de depășire a șederii legale. Domnul președinte, mi-a atrage atenția că mi-am depășit timpul, dar aș vrea să mă refer și la o altă chestiune acea agenție cu privire la aspectele informatice. Există două sisteme destul de avansate. Sistemul de vize, care în toamna anului actual ne va ajuta deja să emitem vize pentru cei care vin din Africa de Nord și Orientul Mijlociu și ceea, sistemul SIS-2 care va nega dreptul de intrare în Uniunea Europeană unor persoane sau atunci când pleacă din uh, Uniunea Europeană vor face un inventar al tuturor acțiunilor lor. Știm că primul sistem este gata, dar al doilea încă nu a fost implementat. E în curs de implementare și de fiecare dată când discutăm despre sisteme informatice și agenția despre agenția IT, trebuie să insistăm pe experiența favorabilă și să luăm deciziile adecvate astfel încât utilizăm în mod adecvat banii contribuabili. Mulțumesc, președintele. Acum, uh, domnul Chiatkovski. E o onoare să vă avem oaspeți, dar vă reamintesc că mai sunt diversi membri care doresc să intervină. Deci insist foarte mult să fim uh, atenți la limitele de timp. Mulțumesc. Podziękować za pytanie. Mulțumesc, aș vrea să vă mulțumesc pentru toate întrebările formulate. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Weber în special pentru că mă interesează foarte mult problemele de violență domestică. Atunci când am fost numit ministru al justiției, una dintre primele hotărâri s-a referit la această chestiune. Am numit un coordonator la minister care se ocupă în mod exclusiv de acest fenomen care a analizat și legislația existentă și care se ocupă de organizarea de ateliere și seminare, de anumite modificări în infrastructură care au dus la o reducere a ponderii acestui fenomen în Polonia. Iată de ce insist atât de mult, uh, sau am insistat în uh, prezentarea mea. Doamna Sargentini s-a referit la o chestiune extrem de importantă și anume mandatul uh, european de arestare la care o să mă refer. S-ar putea spune că um, e piesa de rezistență a cooperării noastre în materie penală. E o mare reușită, fără nicio îndoială, pentru că procedura de extradare era extrem de greoaie și de îndelungată. Suntem într-adevăr o țară care a emis multe astfel de mandate și știm că au apărut anumite probleme legate de respectarea drepturilor fundamentale, dar nu este adevărat să spunem că acest mandat de arestare e valabil doar pentru infracțiuni foarte grave. Există o decizie cadru care înlocuiește procedura de extradare și această decizie are exact aceeași sferă de aplicare ca și procedura de extradare din trecut. Deci aici e vorba de infracțiuni pentru care poți fi pedepsit cu pedepse cu închisoarea de un an sau de peste un an. Deci nu e niciun test de proporționalitate care să fie obligatoriu. Ceea ce nu înseamnă că vrem să subapreciem importanța fenomenelor menționate aici. Întreprindem um, acțiuni în baza recomandărilor Consiliului și trebuie să se țină cont și de faptul că anul trecut s-a modificat manualul de procedură la Consiliu și uh, curând după aceea s-au văzut rezultatele schimbărilor. În orice caz, S-au adoptat și alte măsuri în Polonia în acest scop și pot să vă informez că uh, doar într-o perioadă de un an, dacă comparăm datele pentru anul 2010 cu cele pentru 2009, numărul de mandate europene de arestare a scăzut cu 25%. De la 4844 în 2009 la 3750 în 2010. obywateli mieszkających poza granicami. Chiar dacă numărul cetățenilor polonezi care trăiesc în afara Poloniei e destul de mare. Suntem evident deschiși unor negocieri pe mai departe în legătură cu viitorul acestui instrument în baza unor date statistice concrete și unor argumente justificate. Evident, ca și în alte sisteme, se pot uh, face și abuzuri, dar chiar atunci când se aplică măsuri disproporționate, asta nu ar trebui să submineze crederea în măsura în sine care funcționează și are succes. Rapoartele de la Comisia Europeană vorbesc și de unele puncte slabe din sistem și menționează dreptul la avocat. Iată de ce am tratat ca prioritate pentru președinția poloneză. Președintele, la 4 și 30 e programat punctul următor. N-ar fi pentru prima dată că începem uh, votul cu câteva minute de întârziere, dar mai există încă o listă cu 18 membri. V-am spus cel mult uh, două minute pentru coordonatori. Unii au respectat, unii aproape că au respectat, dar acum singura posibilitate ca să dăm posibilitatea de a interveni este să vă limitați la cel mult un minut. Alternativa ar fi să nu mai lăsăm pe nimeni care a cerut să ia cuvântul. Deci vă propun ca înainte să începem, toți membrii care vor primi cuvântul să țină minte că trebuie să se limiteze la un minut înainte de a apăsa pe butonul microfonului. Deci cel mult un minut. Mai întâi domnul Diadamel. Gracias, señor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i felicit pe ambii miniștri. Vreau să vorbesc despre o temă de actualitate. O navă spaniolă care ieri în zona Mediteranei se afla într-o acțiune umanitară sub uh, acțiunea NATO și care se afla într-o uh, stare critică. În această dimineață, această fregată se apropie de portul de Sarnis, iar autoritățile de acolo nu acceptă ca aceștia să fie lăsați acolo. Ce facem însă acum cu aceste persoane care se află la bordul unei nave uh, în mijlocul Mediteranei și care este poziția Consiliului față de această situație? În al doilea rând, ați vorbit despre politica comună în domeniul azilului. Să zicem că nu știm ceea ce știm de fapt în legătură cu Eurodac, Dublin 3 și așa mai departe. Haga arăta că în 2010 trebuia să avem o politică comună și dumneavoastră ne spuneți acum cu bucurie că o vom avea în 2012. Atunci vreau să vă întreb care sunt dificultățile. Voi vorbi mai puțin de un minut în primul rând vreau și eu să mulțumesc domnilor miniștri pentru, domnilor miniștri pentru prezența dânșilor aici, mai ales pentru deschiderea pe care o manifestă față de noi Parlamentul European. Vreau să ridic o problemă care nu, a, nu am găsit-o nici în uh, programul președinției poloneze, nici nu a fost expusă aici, și anume o problemă care afectează peste 100 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, reciprocitatea vizelor uh, Uh, a cinci state membre în relația cu Statele Unite și Canada, printre care este și Polonia. Și aș vrea să știu dacă veți întreprinde, preconizați vreo acțiune în uh, direcția eliminării vizelor în relația cu aceste două state. Știu că președintele Obama a spus ceva la întâlnirea cu dumneavoastră în Polonia. Mulțumesc. Onorevole Alfano, un minut, la prego veramente. Domnule Alfano, vă rog, doar un minut. Tri polacchi, eh, multă atenție. Doamna Alfano, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte atentă și s-a acordat multă atenție protecției victimelor eh, terorismului, a violenței, însă există și victimele criminalității organizate, care sunt foarte numeroase. Am văzut că ați acordat de asemenea multă atenție luptei împotriva drog drogurilor sintetice. Atunci presupun că veți acorda aceeași atenție și producătorilor, cât și traficanților de droguri și deci criminalității organizate. Și vreau să vă întreb, pentru că sunt raportor pentru, pe această temă asupra criminalității organizate, care va fi votat în luna octombrie, deci sub președinția poloneză. Președinția poloneză vreau să știu dacă uh, va accepta aceasta și dacă este o prioritate pentru dumneavoastră. Doar 56 de secunde, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer și eu la două elemente. Primul, reciprocitatea uh, recunoașterii uh, hotărârilor, sentințelor judecătorești în penal. Cred că este important uh, ca și aici președinția poloneză să introducă standarde minime, așa cum avem acum uh, în proiect și legătură cu foaia de parcurs. Și Parlamentul dorește ca standardele minime la care nu am reușit să ajungem în ultimii ani să reușim să le impunem acum în ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Iar, în al doilea rând, găsesc că este foarte important și cred că nu sunt singurul care consideră așa ca și criminalitatea, criminalitatea economică, spălarea de bani, de pildă și alte forme ale criminalității economice să se afle în centrul uh, acțiunilor noastre de combatere. Uh, pentru că în anii trecuți poate ne-am axat mai mult pe combaterea terorismului, dar cred că și aceste domenii ale criminalității organizate trebuie să se afle în uh, atenția noastră. Mulțumesc, domnul Cles. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Sper că președinția poloneză să înțeleagă foarte bine că trecem printr-o adevărată criză existențială în Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de problemele zonei euro, ci și de o serie de probleme care au legătură cu libera circulație a persoanelor în UE. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că acordurile Schengen sunt uh, aplicate peste tot la fel, controlele la, frontieră, la frontierele interne au fost eliminate, însă controlele la frontierele externe nu sunt suficiente. Dumneavoastră spuneți că aceste frontiere externe sunt uh, foarte bine controlate pentru persoanele care n-ar trebui să intre în Uniunea Europeană. Sper să fie într-adevăr adevărat ca declarația dumneavoastră să se transforme în fapte și vreau să știu ce măsuri aveți de gând să, aveți de gând să luați. În urmă cu două săptămâni s-a luat o decizie și se vorbește despre un acord cu statele terțe în legătură cu imigrația clandestină și ilegală și lupta împotriva acestei imigrații. Însă care sunt măsurile exacte? V-ați gândit deja la acest lucru și care sunt măsurile pe care le va lua președinția președinția poloneză. Și aveți de gând să introduceți și măsuri concrete cu obiectivul de a avea o protecție mai eficientă a frontierelor? Vă mulțumesc! Primeiro, uma palavra de agradecimento aos ministros. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc ministrilor pentru prezența dânșilor aici și pentru prezentările pe care le-au făcut. Vă doresc succes în cadrul președinției dumneavoastră. Dumneavoastră ați început pregătirile președinției cu mult timp înainte și, și cred că acest lucru se va întâmpla. Ați vorbit despre evaluare aici. Există multe state membre care au încercat să modifice temeiul juridic și să uh, retragă puterea de codecizie Parlamentului. Aș vrea să vă întreb care este poziția dumneavoastră față de această încercare. Consiliul dorește să coopereze cu Parlamentul sau dorește să dea dovadă de ostilitate? Dumneavoastră ați spus că una dintre prioritățile președinției poloneze este intrarea României și a Bulgariei în zona Schengen. Parlamentul a adoptat deja un aviz și atunci vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care aveți de gând să le luați pentru a face acest lucru. Es acerca de los controles exteriores Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vorbesc despre controlele la frontierele externe din sud. Noi avem uh, foarte multe asemănări cu Polonia și avem frontiere externe ale Uniunii pe care trebuie să le vigilăm. Și atunci vreau să vă întreb cum vom face pentru a accelera procedurile de acordare de viză care sunt de dreptul umilitoare pentru studenți, pentru cei care doresc să facă schimburi de experiență cu țările terțe, care vor să facă schimburi pentru dezvoltare profesională și așa mai departe. Cum putem face pentru ca aceste proceduri să fie mai rapide? În ceea ce privește Ordinul de Protecție Europeană, vreau să vă întreb dacă puteți grăbi acordul la nivelul Consiliului și dacă se poate ca, de exemplu, la viitoarea întâlnire a Consiliului JAI sau puțin mai departe să se ajungă la un acord asupra instrumentului penal. Deci, pentru ca directiva referitoare la domeniul penal să apară cât mai repede cu putință, pentru că aceasta este o adevărată urgență pentru femei. Acest lucru este demonstrat deja de date statistice. Deci ce puteți face la nivelul Consiliului? În al treilea rând, cum se poate face diferența între imigrație și azil. Credeți că e posibil acest lucru? Grecia a încercat să introducă anumite mecanisme, însă pentru aceasta președinția poloneză și Consiliul ar trebui să dea un pas înainte, pentru că nu putem compara pe aceia care doresc o viață mai bună cu cei care vin pentru că se retrag din țări cu situații dramatice. Doamna Wikström, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc ambilor miniștri pentru prezența lor aici și pentru prioritățile pe care ni le-au prezentat. După cum știți, trecem acum printr-o perioadă de criză și, din punctul meu de vedere, criza este momentul în care dai dovadă de solidaritate și, practic, vezi dacă ești destul de solidar și dacă dai dovadă de loialitate față de alte state membre. Eu sunt raportor pentru versiunea modificată Dublin 2 și, după cum știți, aceasta este acum blocată la Consiliu. Așa că mă întreb care este obiectivul dumneavoastră, ce veți face pentru a debloca situația la Consiliu, astfel încât să trecem mai departe la regulamentul Dublin 2 și să începem. Pentru că, până la urmă, avem un termen care este 2011 și datorăm cetățenilor noștri acest lucru. Trebuie să ne respectăm angajamentul pe care l-am luat deja în 99 la Tampere și de asemenea în programul de la Stockholm din 2009. Vă doresc succes și sper ca președinția poloneză să fie o adevărată ocazie pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tavares! Not in the room anymore? Nu mai este prezent în sală, era totuși pe listă trecut. Domnul Iacolino. Si, velocissimo. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dom domnilor miniștri. Chiar astăzi am primit amendamentele pentru raportul asupra muncii sezoniere și pentru lucrătorii angajați, lucrătorii calificați din țările terțe. E vorba de uh, un raport foarte important care face legătura între fluxul uh, de migrație și uh, dreptul muncii. Și atunci vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți dumneavoastră în acest domeniu. Ne-ați spus că vor exista semnale pozitive, de exemplu pentru Lampedusa, Malta sau Spania și de asemenea față de țările din Africa de Nord. Însă ce înțelegeți practic prin aceste acțiuni pozitive? Doamna Heb. Tagit upp att skydd av brottsoffer är en viktig fråga. Mulțumesc. S-a vorbit despre protecția victimelor, care ar fi foarte importantă și mai ales uh, protecția uh, persoanelor vulnerabile, femeile, copiii. Este vorba și despre posibilitățile pe care tratatul de la Lisabona le oferă din acest punct de vedere. Și aș avea două întrebări în legătură cu copiii. Pentru că de multe ori copiii sunt victime ale violenței. Ce putem face pentru a-i proteja? Cealaltă întrebare. Statele membre au semnat Convenția pentru protecția copiilor, dar doar jumătate din statele membre au elaborat o legislație corespunzătoare. Uh, veți uh, aborda această problemă în Consiliul Ministerial, pentru că um, și Comisia poate să facă uh, ceva, bineînțeles, dar drepturile copiilor trebuie să fie consolidate în baza tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, doamna Landfort, un minut. Mulțumesc. Pot să uh, mă alătur și eu colegilor care v-au adresat întrebări în legătură cu mandatul european de arestare. Cred că ambii miniștri au pus uh, mare preț pe valorile europene. Um, ce puteți face pentru a determina o cultură în rândul statelor membre de a respecta drepturile omului, pentru că noi uh, suntem de fapt o comunitate și trebuie să creăm garanții uh, că drepturile fundamentale sunt uh, respectate și guvernul polonez va determina oare pe procurorii polonezi de a uh, încheia proceduri penale care au început cu patru ani în urmă. Doamna Bauer, mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Aș vrea să vă întreb în legătură cu viitorul uh, politicii de azil. Uh, mi s-a părut că sunteți foarte optimist, dar uh, ce soluții de compromis uh, anvizajați dumneavoastră în această privință? Cealaltă întrebare. Mai de mult, președinția a invitat Comisia să elaboreze un proiect de instrumentar pentru a combate violența în familie. Uh, veți încerca să exercitați o presiune asupra Comisiei ca să-și urgenteze demersurile? Mulțumesc, domnule președinte mulțumesc celor doi miniștri pentru cele două prezentări și doresc Poloniei succes în perioada uh, deținerii președinției. Am mai multe întrebări. Prima se referă la programul de liberalizare a vizelor. Polonia s-a angajat să lucreze eficient în implementarea codului vizelor și să Uh, Introduc facilități pentru statele din estul Europei. Uh, noi avem uh, rezoluții legate de situația din Belarus, în care invităm Comisia și Consiliul să acționeze mai intens în ce privește facilitățile de acordare a vizelor în această țară. Polonia are în vedere măsuri de facilitare a acordării vizelor pentru Belarus, pentru că este o chestiune foarte importantă. O altă întrebare pe care doresc să o adresez domnului ministru Miller. Cum doriți să uh, abordați problema legată de eventuala tentativă de revizuire a acordului Schengen. O altă întrebare. Directiva privind măsurile de antidiscriminatorii um, ea se adresa principal uh, persoanelor cu dizabilități, dar deocamdată în clipa de față nu s-au luat măsuri. Doamna Mathieu, mulțumesc miniștilor pentru că au venit să ne prezinte programul dumneavoastră. Domnilor miniștri, ați vorbit despre uh, lupta împotriva uh, toxicomanilor și uh, a în narcodrogurilor. Cum doriți dumneavoastră să acționați pentru ca această luptă să fie încununată de succes? Mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc și eu doresc să urez succes președinției poloneze și am o întrebare în legătură cu reglementările de la Dublin și Eurodac. Pentru că în clipa de față negocierile eh, s-au împotmolit. Iar în ultima lună am avut o serie întreagă de evenimente, uh, hotărâri ale curții privind reglementele de la Dublin, de asemenea hotărâri individuale ale statelor membre în legătură cu uh, diferite abordări, în legătură cu uh, Dublin 2. Președinția poloneză Crede oare că în următoarele șase luni vom putea să progresăm, să atingem rezultate mai bune decât uh, în clipa de față, uh, în cadrul negocierilor cu Consiliul? Mulțumesc domnilor miniștri pentru prezentările dumneavoastră și pentru voința politică de care dați dovadă pentru mesajul dumneavoastră politic ferm, care este binevenit în uh, contextul acestei uh, Europe destul de febrile în clipa de față. Aș vrea să adresez o întrebare domnului uh, Kwiatowski și înscris în legătură cu dreptul de a beneficia de asistență juridică în cadrul unui proces penal pentru că eu nu pot să mă să nu mă gândesc la uh, uh, personalitatea umanistă a colegului nostru Geremec, care a dispărut recent, o personalitate pe care noi cu toții am apreciat-o. Președintele îi uh, solicită pe toți cei prezenți în sală să păstreze tăcerea, pentru că deocamdată uh, nu s-a încheiat audierea în prezența celor uh, doi miniștri. Ca atare, toți sunt rugați să respecte pe vorbitor. Doamna Grispec, continuă. Mulțumesc. ne-am uh, bucurat să vedem că există un suflu democratic în sudul Mediteranei. Iar în clipa de față constatăm că există un fel de ipocrizie -vis de acești oameni, că nu suntem capabili să îi ajutăm pe toți cei care se află într-o mare dificultate și care au un destin tragic dacă ne gândim că uh, trebuie să se întoarcă în țările lor cum putem răspunde, în, să venim în întâmpinarea acestor zeci de mii de oameni. Doamna Macovei. Thank you. Thank you, minister. Mulțumesc domnilor miniștri și mult succes. În iunie Comisia a adoptat o comunicare anticorupție, o decizie anticorupție. Costurile corupției sunt de 120 de miliarde de euro pe an. Există un raport care a fost elaborat în legătură cu această problemă și se află în analiză acum. Eu vă rog să susțineți obiectivele anticorupție la nivel comunitar în septembrie uh, sperăm că putem adopta în, în plenara Parlamentului o rezoluție în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Deci, uh, apreciem efortul pe care cei doi miniștri îl vor face de a răspunde cât mai concis la întrebările puse. Vă rog însă și pe toți cei prezenți în sală să uh, păstrați liniștea. Domnul Miller. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem într-o situație de criză de timp. Cum putem ajuta Malta și Italia? Înainte de toate, trebuie să-i ajutăm pe cei care au ajuns în Malta și Italia. Trebuie să-i ajutăm astfel încât să Ehm, nu fie nevoiți să mai ajungă acolo. Frontex are responsabilități din acest punct de vedere și ehm, în ce privește statele terțe în contextul acordului Schengen, care este problema pentru Europa? Dacă cineva face o cerere de azil și primește o decizie negativă, dar acea persoană continuă să rămână în interiorul granițelor Uniunii Europene, ce soluție putem găsi? trebuie să semnăm acorduri de readmisie cu statele terțe pentru a dispune de o bază legală de, pentru a returna persoana care nu este îndreptățită Uh, să îi se acorde uh, dreptul de azil. Problemele legate de Bulgaria, România și relația cu Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru poziția dumneavoastră foarte clară vis-a-vis -vis de aceste două țări, pentru că este foarte important pentru discuțiile care se află în curs. Bineînțeles însă că uh, discuțiile trebuie până la urmă să se finalizeze cu o susținere unanimă din partea statelor membre deci, în uh, perioada imediat următoare vom vorbi despre aceste probleme și sperăm ca în câteva luni să vă putem spune că uh, ne respectăm promisiunea făcută față de Bulgaria și uh, România, um, pentru că aceste două țări îndeplinesc toate criteriile pentru a adera la spațiul Schengen. Iar în ce privește uh, persoanele uh, cu competențe în domeniul IT, uh, care au lucrat în companii importante. Este în interesul acestor companii și în interesul Europei ca aceste persoane să se poată deplasa liber în interiorul Uniunii Europene. Asta uh, va uh, spori atractivitatea economică a Europei. Noi ne dorim, de fapt, o creștere economică, stabilitate economică, o creștere a locurilor de muncă. Și eu cred că față de acest tip de soluții trebuie să fim deschiși. În ce privește uh, munca sezonieră. Știm că în diverse sectoare ale economiei europene, fără lucrători sezonieri, noi am înregistrat pierderi. Ca atare trebuie să fim deschiși față de acest tip de aranjamente pentru că în, ă, per total ă, este în beneficiul ă, țărilor noastre, este o formă de migrație legală. Iar clauza de salvgardare se referă la migrația ilegală. Vorbeați despre optimismul nostru. Da, suntem optimiști. Trebuie să ne străduim să ne urgintăm activitatea în ce privește pachetul pentru acordarea uh, dreptului de azil, dar va trebui să colaborăm pentru că lăsați singuri nu vom putea să ne atingem obiectivele. Iar în legătură cu liberalizarea vizelor și în mod special Belarusul, este o țară vecină pentru noi. Sigur că uh, îl tratăm pe uh, domnul Lukashenko diferit față de tratamentul pe care îl merită cetățenii din Belarus dar uh, cred că nu trebuie să comentăm acțiunile domnului Lukashenko aici. Iar în legătură cu combaterea traficului de droguri, uh, trebuie să arătăm că dispunem de know-how-ul uh, necesar. Laboratoarele trebuie să ne sprijine în lupta împotriva celor care fabrică droguri în state terțe. De asemenea, trebuie să existe o colaborare polițienească pentru uh, combaterea pătrunderilor drogurilor, semiproduselor, drogurilor sintetice. Uh, trebuie să fie o activitate eficace din acest punct de vedere. Iar în legătură cu DAP, sigur că trebuie să înregistrăm progrese, pentru că um, noi regretăm că de atâta vreme uh, nu reușim să adoptăm uh, um, decizii în acest domeniu. Din păcate, într-un context de criză, este nevoie de solidaritate. Dacă uh, nu ne revizuim modul de abordare, Uh, nu vom reuși. Eu cred că trebuie să uh, învățăm unii de la alții. Îmi pare rău că n-am putut să răspund la toate întrebările, dar domnul președinte este foarte aproape de mine și uh, mă îndeamnă să mă opresc. Nu trebuie să lucrez împotriva viitorului cooperării noastre. Președintele, îmi cer scuze pentru faptul că trebuie să vă îndemn să ne respectăm timpul, dar așa se lucrează în Parlamentul European. Domnul ministru Kwiatkowski, vă rog să <laughs> faceți liniște. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, o intervenție foarte scurtă. Când este vorba despre recunoașterea reciprocă a deciziilor, sentințelor pronunțate în materie penală. Noi uh, încercăm să respectăm fa de parcurs care a fost adoptată de către președinția suedeză în ce privește drepturile procedurale și suntem de părere că identitatea procedurală uh, va uh, crea garanții și va contribui la recunoașterea reciprocă a sentințelor în materie penală a fost uh, o deziderată al Uniunii Europene în ultimii 20 de ani. Avem uh, două proiecte pe care lucrăm în clipa de față și, uh, bineînțeles, că trebuie să ținem seama și de dreptul victimelor. Iar în ce privește criminalitatea economică, trebuie să evaluăm în primul rând eficiența măsurilor existente și posibilităților de combatere existente. Iar în legătură cu întrebarea doamnei Romeo privind uh, Ordinul European de Protecție, eu cred că vom putea să completăm toate demersurile în acest sens înainte uh, de definitivarea propunerii din partea Comisiei Europene. Pentru că lucrurile sunt importante, mai ales în contextul violenței în familie. Vreau să vă amintesc că Polonia și Spania Uh, sunt state semnatare ale uh, proiectului care a fost prezentat în timpul președinției spaniole. În ce privește protecția minorilor ca uh, martori, anul trecut în Polonia noi am adoptat o lege care interzice orice fel de pedeapsă corporală împotriva uh, copiilor. Aceasta este ideea pe care o susținem și bineînțeles că vom discuta această problemă și cu ceilalți ministri ai justiției. Întrebarea legată de uh, proceduri în cadrul unor investigații făcute de CIA în închisorile CIA este vorba ă, despre investigații care au fost demarate în ultimii doi ani și, ă, din păcate, au fost și instigări vis-a-vis de ă, aceste investigații, inclusiv secretarul general de la Amnesty International. Deci decizia de a iniția aceste investigații au fost luate de guvernul nostru în momentul în care ministrul justiției uh, a fost și procuror general. Dar acum aceste două funcții sunt deținute de uh, două persoane distincte și uh, acest procuror, procuror general nu este membru al guvernului. Deci eu m-am mai pronunțat în legătură cu această problemă cu, uh, în repetate rânduri și oricum ne interesează foarte mult rezultatele Comisiei independente de cercetare legate de închisorile CIA. Uh, for your understanding. Mulțumesc, uh, domnule ministru Kwiatowski, pentru înțelegerea pe care ați dovedit-o față de constrângele de timp pe care le avem. Sperăm să putem colabora foarte bine în perioada președinției poloneze și uh, cu siguranță vom avea ocazia să ne mai întâlnim. Mulțumim foarte mult! Please. Please, we're about to get started. Vă rog, suntem pe cale să începem. Take your seats. Luați loc. Dragi colegi, vă rog să luați loc. It's been some cu câteva minute de întârziere, ușor de înțeles, pentru că aveam acești oaspeți distinși, acești doi miniștri. Acum vom începe, deci cu cartela electronică vom începe. Aveți cartela sau nu? Puteți face ceva? Domnule președinte, vă rog să mă scuzați, eu trebuie să înlocuiesc pe cineva aici, dar am cerut să-mi fie trimisă cartela de vot și nu mi-a ajuns încă. Atunci președintele intervine, propun să începem și vom ține cont de votul dumneavoastră din partea socialiștilor, un vot în plus față de votul electronic pe care îl înregistrăm, până când veți primi cartela de vot. Mai este cineva în această situație? Doamna Grisbeck. Madame Grisbeck, liberali. Oldie. Oldie and... Din partea liberalilor și domnul Alvaro. Nu? Trebuie să fie Visa sau Mastercard. Îmi pare rău. So, yes, yes, yes. Then, let's get started. Let's get started in order to keep on. Să începem așadar. Primul vot în această după amiază se referă la punctul 5 abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă. Avem un vot în legătură cu raportul redactat de colega Roberta Angelili. Vă propun pe scurt să auzim ce are de spus raportorul, doamna Angelili, o scurtă explicație cu privire la vot și eventual vom mai avea câteva momente să așteptăm pentru cardurile care sunt pe drum. Doamna Angelili. Grazie, Presidente. Si tratta di... Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un text de foarte bună calitate, după părerea mea, un foarte bun text de compromis care a, fost rezultatul unei, unor eforturi deosebite, nouă uh, întâlniri în dialog tripartit. Vreau să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru spiritul de cooperare, ca și colegilor raportori din umbră care au lucrat cu mine la îmbunătățirea textului. În numele tuturor grupurilor astăzi, aș vrea să propun un amendament oral cu privire la tabelele de corespondență și știm că este vorba de o prioritate pentru ansamblul Parlamentului European. S-a repetat de două ori la conferința președinților și în consecință va antrena probleme, ne dăm seama, dar suntem convinși că vom uh, sfârși prin a găsi o soluție. Dacă Consiliul și actuala președinție doresc să găsească o soluție, se va găsi o soluție. În plus, fără tabelele de corespondență, niciun raport nu va putea fi acceptat la conferința președinților pentru a trece apoi la plenară. Am hotărât așadar să dăm curs acestei opțiuni politice foarte ferme a ansamblului Parlamentului pentru că este o chestiune de principiu. Pentru noi este prioritar să se voteze cu siguranță această directivă, dar uh, la fel de prioritar este și ce metodă uh, urmăm pentru ca toate statele membre să adopte în mod clar și precis această directivă și toate cele care vor urma și sunt propuse de Parlament. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Angelili, am înțeles. Raportorul așadar ne propune să votăm în bloc textul de compromis, amendamentele 3, 4, amendamentul 343, un text de compromis cu amendament oral. Vom începe. Textul de compromis 343. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține, se adoptă. Apoi, votul final. Votul final cu privire la text în varianta modificată. Cine este pentru? Vot electronic, vă rog. Deci votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. ce am obținut? Din 50 de voturi exprimate, 47 pentru, 3 abțineri. Și mai socotim un vot de la socialiști și democrați și încă două de la liberali. Deci încă două voturi favorabile, deci va fi 49 de voturi favorabile. E bine, deci s-a adoptat. Deci, până la urmă, 50 de voturi pentru. O felicităm pe doamna Angelilie pentru raport. Now, now we, now we voting. Acum vom vota punctul 6, acordul dintre Uniunea Europeană Islanda și Norvegia cu privire la procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia. Raportor domnul Rui Tavares. Adoptăm proiectul de raport. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Acum votăm votul final cu verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci 46 de voturi pentru, 1 împotriva 4 abțineri și mai vedem două sau trei voturi pentru. Două. Nu. S și D a primit deja cartela electronică. Deci încă două voturi în plus de la liberal, deci 48, 1 împotrivă și 4 abțineri. Deci uh, îl felicităm pe domnul Tavares, Islanda și Norvegia. We proceed. Trecem mai departe. Now, We're having a vote. Acum avem un alt vot. Amendment cu privire la o modificare a regulamentului Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, Frontex. Domnul Simon Busutil este raportor. Raportor care ne propune și un vot în bloc privind textul de compromis, amendamentul 255. Doriți să interveniți, domnule Busutil? Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit un discurs care nu ține decât o jumătate de oră. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, Nu, doream de fapt doar să vă spun uh, că vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la dialogurile tripartite și care ne-au ajutat să ajungem la acest rezultat, care a fost uh, încununat de succes. Vreau să mulțumesc în special persoanelor de la Comisie și Consiliu care au lucrat la acest dosar și uh, în special raportorilor din umbră care au lucrat cu mine la acest dosar și cu siguranță m-au ajutat să îl uh, îmbunătățim. Nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc consilierilor, asistentului, și lui Helen Callers, care stă lângă dumneavoastră pentru eforturile neprețuite la acest dosar. Deci multe mulțumiri și putem trece la vot. Mulțumim, domnule Busutil. Împărtășim acele expresii de gratitudine ale Comisiei Libe și trecem la vot, la textul de compromis, după cum am explicat domnul Busutil. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Și acum trecem la votul final. Cu verificarea electronică s-a deschis votul. S-a închis votul. Obținut 41 de voturi pentru, plus încă două de la liberali. S-au primit deja Cartelele doar unul în plus de la Libera. 42 pentru, 5 împotriva, 7 abțineri. Deci cu o largă majoritate se adoptă și îl felicităm pe domnul Busutil. Ne bucurăm că am scăpat de 19 pagini de amendamente, am scăpat de ele cu mare succes. E o veste foarte bună. Trecem mai departe să votăm punctul 8 referitor la politica Uniunii Europene împotriva terorismului, realizări și provocări de viitor. Colega noastră, Sofie Intervel, este raportoare. Trebuie să adoptăm acest proiect. Doriți să ne explicați ceva? Nu. Vreau doar să spun că, deși nu suntem de acord cu privire la fiecare punct, aș vrea să Mulțumesc pentru eforturile pe care le-a depus toată lumea și de asemenea să mulțumesc consilierilor de politică, în special asistentului care merită vacanță mai mult decât oricine de aici după ce a pregătit această listă de vot. Deci multe mulțumiri. Mulțumim, doamna Intevelt. Începem prin votarea amendamentului de compromis care ne facilitează sarcina acest vot destul de complicat pe ansamblu. Începem cu amendamentele de compromis. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul de compromis 13. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Compromisul 17. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum, asta înseamnă că diverse amendamente au devenit caduce și trecem la jurii 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Afet 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a respins. Să verificăm atunci la FET 1. Verificăm cu vot electronic. Vot electronic. S-a închis votul? Da, s-a respins. 19 contra 30, de deci s-a respins. Amendamentul 83. Un vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. S-a respins. Acum compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a adoptat. Parea ca un compromis, Parea să fie un compromis, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 la 21 s-a adoptat. Asta înseamnă că unele au devenit caduce. Trecem la amendamentul 86. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri s-a respins. 87. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. La 87 s-a deschis votul. S-a închis votul. 28 contra 23 s-a adoptat. Jurii 2. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Afet 2. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 s-a adoptat clar, dar haideți să verificăm a doua parte de la f 2. Votăm. S-a închis votul. 35 la 16. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 80. Nu, 88 e caduc. Unele dintre celelalte sunt caduce. Trecem la 93. Cine e pentru? Against. Abstentions adopted. Împotriva abțineri. S-a adoptat. Deci 94. Cine e pentru? împotriva, abțineri, s-a respins. 99. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se respinge. A doua parte, voturi pentru, Împotriva? abțineri, se adoptă. Jurii 3. Da? Excuse me, ähm, excuse me, I'm going to use my headphones. Yes. Domnule președinte, nu ar fi trebuit să vorbim amendamentul 89, primele trei părți, pentru că nu scria că ele ar deveni caduce. Da. Pentru că <laughs> eh, a fost o situație mai neașteptată. Deci revenim la amendamentul Jurii 3. Cine e pentru? Împotrivă? Țineri? Haideți să verificăm. Jurii 3. Verificăm. S-a închis votul. 35 contra 18 s-a adoptat. Acum 95. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat. Au fost cam împărțite voturile. Dar vă rog să ridicați bine mâna ca să ne dăm seama. S-a adoptat. Acum, amendamentul 100. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pe două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Verificăm la a doua parte. Da. A doua parte de la 106. Votăm. How closed? S-a închis votul. 36 against 36 contra 14. 30 s-a respins. Acum 109. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, presupun că s-a respins de data aceasta. A doua parte, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98. Cine e pentru? Împotriva abțineri s-a respins. 103. Cine e pentru? Împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Nu e clar. La 103 votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 against 33, it's rejected. 17 contra 33 s-a respins. Acum la 110. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri. S-a respins. Compromise 6. Favor. Compromisul 6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ajungem la jurii 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri s-a respins. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Nu, compromisul 8. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Osta 139. Cine e pentru? Nu. Mă scuzați, spune vorbitorul. Se pare că am sărit pe 138. Am dreptate? Deci 138. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum 139. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. S-a respins. Compromisul 12. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 145. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Jurii 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Afet 5. Verificăm la jurii 5. Să verificăm. Să verificăm la jurii 5. S-a deschis votul electronic. S-a închis 20 la 32, s-a respins. AFET 5. Pentru împotrivă abținere s-a respins. E aceeași corelare. Cred că s-a respins. Deci, 119. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. Să vedem 146 și 147 care sunt identice. Pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. O sută patruzeci și opt. Cine e pentru, împotrivă? Abțineri s-a respins. 149 pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. 150 pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Acum, jurii 6, cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Afet 6, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Trecem la 156. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri s-a respins. 157. Pentru, Împotrivă? abțineri se respinge. Jurii 7. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, Împotrivă? abțineri s-a respins. A doua parte. Pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. Compromisul 14. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem la 158. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 8, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Să verificăm a doua parte de la juri 8. Verificăm votul de la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 împotriva 31 s-a respins. Trecem la afet 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum 161 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Jurii 9. Nu, 162. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Jurii 9. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Afet 9. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 163, 164, 165 care sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Jurii 10. Verificăm Verificăm la astea trei identice. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Știți ce votăm? Da, s-a închis votul. 36 la 15 s-a adoptat. Acum jurii 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri s-a respins. Afet 10. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 166. Cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. 167, 168 și 169 sunt identice. Votăm cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 171, 172 și 173 sunt ianți. Nu, 171 și 172. Votăm împreună. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 173. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 15, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii, nu. 179, nu. 178, cine e pentru, împotriva, abțineri s-a respins. 179. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. 180. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. Jurii 11. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 185. Cine e pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Caduc, caduc. Compromisul 18. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu, Amendment 188, the second Amendamentul 188, partea a doua, nu a devenit caducă. Deci votăm doar a doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a respins. 189. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. S-a respins. Se corectează vorbirea. Acum 191. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 193. Nu, jurii 13 e caduc. 193. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 194. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 199. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Jurii 14. Cine e pentru? Jurii 14. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 200. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 201. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 201 electronic. Verificare electronică la 201. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru amendamentul 201. S-a închis votul. 31 împotrivă, se respinge. 202 Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204, vot pe părți, prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 și 206 identice pentru împotrivă abțineri se respinge. 208 207 este caduc, din câte am înțeles, sau nu, atunci votăm 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 în două părți. Nu, este caduc, mi se spune. Trecem la 213 atunci, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 nu. 213. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 213. S-a închis votul. 27 împotrivă, 23 pentru, se respinge. 214 pentru, Aceasta este în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 3 este caduc, mi se spune. 215 a rămas în picioare pentru, împotrivă, abține, se respinge. 217 16, mă scuzați, spune președintele, 16 este în continuare în vigoare. Atunci votăm amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 218 și 19 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 20 avem vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, nu, 220 este caduc, dar nu este trecut și pe lista mea, ca fiind caduc. Deci 221 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru 222, atunci spune președintele. Votăm amendamentul 222. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 223 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Vom face o verificare electronică la amendamentul 224. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 la 20, într-adevăr, se adoptă. Și acum trecem la referințe. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. 14 înainte de acesta. Pe lista mea acesta este caduc. Foarte bine, atunci amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Facem o verificare. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Foarte multe amendamente sunt caduce. Așa că trecem la 29, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare electronică, prima parte la amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 la 18 se adoptă. A doua parte, acum, la amendamentul 29, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Favor. 20. Pentru. Sau 30. I'm sorry, I'm sorry. Yes, you're right. Îmi pare rău, într-adevăr, aveți dreptate. Mă scuzați, spune președintele. Într-adevăr, am greșit numerele aici. 30. Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, 44, da. Pa, pentru, La amendamentul 44, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 45 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55 nu, este caduc. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile pentru că altfel nu pot să fac numărătoarea. 60. Cine este pentru? Împotrivă.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 71, nu, 70, mă scuzați, spune președintele, pe lista mea însă acesta este caduc. Atunci, amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. A treia parte. Doriți o verificare electronică la a doua parte? Nu. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul asupra textului modificat, vot cu apel nominal s-a deschis votul. Now closed. S-a închis votul. 27 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 28 pentru că avem un vot în plus din partea liberalilor, deci 28 la 24. Nu. Aveați și dumneavoastră o problemă? Foarte bine, atunci două voturi în plus, deci 29 la 24, ceea ce înseamnă că se adoptă. Felicitări raportorului. Wow! We still have, we still have... Mai avem Probabil că sunteți obosiți, nu? Dar mai avem voturi. Mai avem un vot de făcut. Așa că vă rog, vă rog, luați loc. Vă cer să păstrați liniște și să rămâneți la locuri. Domnul Cleis, un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă sugerez ca data viitoare, când avem o întâlnire a comisiei, să cerem o sală de ședințe mai mare, pentru că probabil că nu sunt singurul care nu se simte prea bine aici în această cauză, nu? Sper să putem face aceasta, spune președintele. Este o idee foarte bună. More time available and, uh, room in să avem mai mult timp la dispoziție, o sală mai mare și aer proaspăt ar fi foarte bine. Dacă puteți face dumneavoastră ceva în legătură cu asta, oricum o să încercăm. Mulțumesc pentru sugestie. Trecem acum la standarde minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a beneficia de protecție internațională și conținutul protecției acordate. E vorba de reformare, Raportorul este doamna Jean Lambert. Doriți să interveniți? O scurtă prezentare? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au făcut și ceilalți colegi în această dupămasă, aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celor care au lucrat la acest dosar. N-a fost deloc ușor și Într-adevăr, s-a spus aici că suntem obosiți. Mulți am avut uh, o sesiune de negociere cu Consiliul, știu că așa ne simțim. Am ajuns la un acord cu Consiliul asupra conținutului acestui dosar și sper că în această dupămasă aceasta să dea un nou avânt pachetului azil. Există un amendament așa cum s-a întâmplat uh, cu doamna Angelili în legătură cu tabelele de corespondență. Ne pare rău de acest lucru. Speram să ajungem la o soluție până acum, dar în amendamentul nostru există o serie de articole care sunt citate pentru tabelele de corespondență, pentru că atunci când e vorba de reformare, bineînțeles, nu e vorba de dosarul întreg deși tabelele de corespondență există și pentru celelalte articole și acest lucru ar fi folositor. Așa că doar vreau să vă atrag atenția asupra acestui punct. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, mulțumim doamna Lambert. Cu toții înțelegem că n-a fost ușor să ajungeți la un text de compromis după toate întâlnirile pe care le-ați avut cu raportorii din umbră, după întâlnirile tripartite cu președinția maghiară și comisia și această problemă în plus a tabelelor de corespondență, care ne-a dat uh, atâtea probleme. În ultimele luni, aceasta ne-a creat multe necazuri. Așa că n-a fost ușor, vă mulțumim pentru acest compromis la care ați ajuns și trecem la vot. Să începem. Textul de compromis consolidat Votăm asupra poziției raportorului a acestui text de compromis cu amendamentul oral prezentat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aceasta înseamnă că trecem direct la votul final S-a deschis votul, vot cu apel nominal. Now the vote is closed. What do we have? S-a închis votul, 45 de voturi și 3 voturi împotrivă. Vă mulțumim, doamnă Lambert, pentru acest compromis. Vă felicităm. Și cu aceasta se termină ședința de voturi și trecem la următorul punct. Vă mulțumesc.